Okay, good afternoon, um, everybody. Um, welcome to our uh, afternoon. Uh... Bună ziua tuturor, bun venit la reuniunea din această după masă. Primul punct de perna de zi, echipamentele radio, directiva privind echipamentele radio. Aș dori să uh, salut uh, pe doamna Birgit Weidel de la DigiGrows, uh, șef de unitate. Este uh, Direcția Generală de la Comisie care se ocupă de acest dosar. Aș dori să spun că Comisia IMCO urmărește cu mare atenție punerea în aplicare a uh, legislației europene, inclusiv a directivei privind echipamentele radio. E a doua uh, sesiune de control pe marginea acestei directive. Prima a avut loc în noiembrie 2016 a fost uh, trimisă o scrisoare membrilor cu informații de context. Uh, ea figurează și la documentele pentru reuniune. Aș dori, în primul rând, să dau cuvântul doamnei Weidel. În primul rând, vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru interesul manifestat față de această directivă care devine tot mai uh, importantă în această epocă de digitalizare pentru că toate aparatele noastre sunt tot mai conectate, deci această directivă este foarte importantă pentru finalizarea pieței uh, unice digitale. Aș dori în primul rând să Uh, trec uh, prin câteva aspecte importante. Știu că pentru Comisia IMCO există subiecte care vă interesează. Avem o problemă legată cu standardele tehnice armonizate, dar și în legătură cu actele delegate. Aș dori însă înainte să vă prezint uh, situația acum, după șase luni de punere în aplicare totală a directivei privind echipamentele radio. După cum știți, a existat un an de tranziție timp în care uh, operatorii economici, producătorii au putut încă folosi uh, prosta, uh, vechea directivă. Iată acum, după 5-6 luni, ne aflăm în perioada de aplicare de prima directivei noi. În ce privește transpunerea, situația este satisfăcătoare. Unele state membre au înregistrat înregistrări am uh, lansat uh, câteva proceduri de încălcare a legislației, însă acum nu mai există decât un stat membru care nu a transpus directiva. Avem o privire de ansamblu destul de completă a felului în care textul a fost transpus în legislația națională și putem spune că procesul e satisfăcător. Ce mi se mai pare important îl uh, reprezintă Um, operatorii economici. Am uh, făcut foarte multe în cooperare cu grupurile relevante. Știți că există așa numitul grup TICAM, grupul de lucru, uh, în care sunt reprezentați, uh, reprezentate statele membre, autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a directivei, dar și reprezentanții industriei, a organismelor de standardizare, și apoi și reprezentanții autorităților de supraveghere a pieței. Deci, după ce directiva a fost adoptată, imediat după aceea am organizat un seminar în uh, noiembrie 2014 pe tema perioadei de tranziție. Am abordat anumite chestiuni legate de uh, tranziția de la uh, mm, vechiul regim la nou regim a fost, a, a fost alcătuit un document de întrebări și răspunsuri care a fost și publicat pe site-ul nostru și am început și activitatea de revizuire a ghidului privind directiva privind echipamentele radio. Exista uh, ghidul pentru vechea directivă care trebuia însă să fie adaptat la sau în funcție de schimbările care uh, interveniseră cu noua legislație. A fost un proces de îndelungat în care au fost implicați uh, toți factorii implicați și am putut publica o nouă versiune uh, pe site-ul nostru internet uh, și aceasta în 2017. Apoi ne-am uh, ocupat mai mult de articolul 10.10 .10 din directivă prin care se prevede ca pe ambalaj să uh, figureze informații dacă sunt restricții pentru utilizare. În unele state membre se poate să nu poate să fie folosite anumite echipamente și deci uh, producătorii trebuie să furnizeze aceste informații utilizatorilor. Și acest articol 1010 dădea posibilitatea Comisiei să ajungă la un uh, format comun pentru prezentarea acestor avertismente pe ambalaje. Am petrecut foarte mult timp a fost un act de implementare, ne-am consultat și de această dată cu factorii implicați și, în fine, s-a adoptat în 20 iulie și uh, acest act înlesnește aplicarea direct directivei. Acum, pentru viitor, uh, colectăm rapoarte din partea statelor membre cu privire la Uh, punerea în aplicare a directivei, mai ales uh, în ce privește activitățile de supraveghere a pieței. Toate aceste informații ne vor ajuta să uh, punem în aplicare articolul 5 din directivă. Poate că vă amintiți că a fost un subiectele cele mai discutate. E vorba de cerințele de înregistrare. Dacă avem impresia că o parte din echipamentul radio sau anumite categorii de echipamente radio nu respectă cerințele, uh, atunci putem uh, introduce obligația de a avea o astfel de documentație înregistrată pentru acest tip de echipamente, cel puțin. Din rapoartele pe care le-am primit până acum, mm, e timpuriu nu am primit încă informații concrete din partea statelor membre în legătură cu o categorie care ar crea probleme uh, specifice, deci probabil că va trebui să mai așteptăm până când directiva uh, va fi fost aplicată pe un termen mai lung. Apoi aș dori să vă mai spun că anul viitor vom trimite Parlamentului și Consiliului un raport cu privire la uh, implementare. Deci primul raport cu privire la punerea în aplicare a directivei. Și acum ajung la unul dintre subiectele puțin controversate în acest proces de tranziție și de punere în aplicare, respectiv disponibilitatea standardelor tehnice armonizate. Știți că e o nouă abordare în directivă, deci standardele uh, nu sunt uh, obligatorii, dar sunt un uh, instrument foarte util pentru industrie și astfel industria poate să dovedească că respectă cerințele directivei. Aceste standarde sunt pregătite de către aceste organizații de standardizare pe baza unor cerințe de standardizare făcute de către Comisie. Uh, această, aceste cerințe au fost adoptate în august 2015 și s-a cerut astfel organizațiilor de standardizare să uh, pună la dispoziție standardele până în martie 2016. Din păcate ne-am dat seama că doar uh, foarte puține standarde tehnice armonizate erau uh, disponibile până la tarma, uh, termenul prevăzut. S-au înregistrat uh, uh, întârzieri, deci aceste organizații de standardizare nu au putut produce aceste standarde um, armonizate. Comisia a început să coopereze cu aceste organisme de standardizare pentru a vedea cum poate să urgenteze procesul. Am încercat și să Uh, propune măsuri provizorii pentru a ne asigura că standardele disponibile că existau totuși standarde în perioada în care uh, directiva se aplica pe deplin și rezultatul a fost ca, că la sfârșitul perioadei de tranziție am avut în uh, jurnalul oficial 134 de standarde armonizate, aproximativ 90% respectiv din uh, standardele necesare pentru punerea în aplicare a directivei. Așa cum am spus, rezultatul acesta a fost fructul uh, eforturilor comune pe care le-am întreprins cu aceste organizații de standardizare. A trebuit să recurgem la câteva măsuri neortodoxe, să spunem așa. Am publicat, de exemplu, să publicăm o parte din uh, vechile standarde care au fost considerate mm, suficient de potrivite și am dat și instrucțiuni în legătură cu aplicarea lor. Dar, pe ansamblu, putem spune că situația este satisfăcătoare. N-am primit nici uh, plângeri din partea industriei în ce privește standardele disponibile și deci putem spune că lucrurile merg cum trebuie. Și acum ajung la actele delegate prevăzute în conformitate cu directiva. M-am referit la înregistrare foarte pe scurt, așa cum spuneam, e prematur deocamdată și deci așteptăm uh, informații suplimentare, însă am început munca pentru actul delegat prevăzut în articolul 3, aliniatul 3, I, uh, e așa ceea ce numim uh, uh sistemele radio reconfigurabile. Deci uh, comisia trebuie să se asigure că echipamentul inițial, care trebuia să respecte anumiți parametri din directiva radio, nu uh, este schimbat prin uh, actualizări prin uh, intermediul software-ului, astfel încât să nu se mai respecte cerințele directivei. Bineînțeles că acest fenomen a fost foarte important, mai ales în contextul pieței unice digitale, pentru, deci, din motive evidente. Aici am înființat un grup de experți care să asiste Comisia în legătură cu, proiectarea, cu, cu pregătirea acestui act delegat pentru a identifica tipul de echipament radio care, pentru care riscul respectiv este pertinent și pentru care trebuia să venim cu cerințe suplimentare. Acest grup de experți a fost înființat conform regulilor privind uh, transparența, privind înființarea grupurilor de experți, a existat o licitație publică pentru participare din 9 decembrie până 2016, până la jumătatea lui ianuarie 2017. Acest grup uh, a făcut obiectul uh, selecției și grupul a fost înființat în fine în uh, iulie 2017. Grupul s-a întâlnit deja în 2 octombrie 2017. În legătură cu calendarul uh, reuniunilor, uh, ce vă pot spune este că grupul se va întâlni de, la, mm, de cam 6-7 ori, în timp în care vom putea începe să redactăm actul delegat, deci sfera de aplicare și apoi Uh, cerințele legate de el. Doream de asemenea să vă mai spun că toate celelalte reguli, felul în care legislația pregătește legislația, se vor aplica. Vom pregăti și o evaluare de impact în ce privește aceste acte delegate, pentru că impactul economic este foarte important și deci uh, vom continua, vom avea și o consultare publică uh, în care părțile Uh, nereprezentate la acest grup de experți vor putea să-și aducă contribuția. În ce privește calendarul, sigur că s-ar putea să se mai modifice, dar în orice caz ne-am dorit să uh, ajungem la un rezultat concret până în uh, octombrie 2018, să vedem dacă va fi în timpul mandatul actualei comisii sau pentru comisia următoare. Și am ajuns și la ultimul punct, care interesează mai ales uh, comisia dumneavoastră, ce s-a întâmplat la, uh, cu încărcătorul comun. Probabil cu toții știți că directiva prevede posibilitatea de a impune un încărcător comun sau în orice caz sunt cerințe legate de interconectivitatea uh, echipamentului respectiv. Comisia însă a preferat să se bazeze pe experiențele pozitive înregistrate înainte, uh, cu un acord voluntar al producătorilor de telefoane mobile. A existat un astfel de acord. Rezultatul a fost că aproximativ 90% din uh, telefoanele mobile de pe piață pot fi încărcate cu același încărcător. Sigur că acest acord va trebui să fie actualizat în funcție de noile cerințe, dar în orice caz Comisia continuă să coopereze cu producătorii de telefoane mobile pentru a încuraja un nou memorandum de înțelegere care să reflecte și așteptările legiuitorului. Tocmai am primit propunerea, urmează să o evaluăm și va trebui să vedem dacă este satisfăcătoare și apoi să vedem care vor fi pașii următori. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru această actualizare. Aș dori să dau cuvântul acum colegilor implicați. Raportorul SND nu este încă, deci îi dăm cuvântul doamnei Verhaien care este din partea PP-ului. Uh, Mulțumesc în primul rând pentru informațiile legate de subiect și punerea în aplicare. Aș dori să mai evidențiez niște puncte critice. Chiar IMM-urile sunt cele care sunt foarte dependente de aceste standarde și trebuie să le pună în aplicare. Și atunci, în ceea ce privește producția și așa mai departe, ele trebuie să se alinieze. Însă, în cazul acestei directive, nu așa au fost lucrurile. Nici după ce termenul de transpunere a trecut, nu existau standardele de care era nevoie pentru diferiții producători, ceea ce poate să afecteze piața, mai ales dacă ne gândim ce fel de companii sunt cele implicate în uh, stabilirea acestor standarde care trebuie să fie puse în aplicare, însă nu se pot pune în aplicare pentru că lipsesc informațiile, așa că nu se poate face o planificare. Așa că vă rog și pe viitor, pentru procedurile de standardizare prevăzute, să fiți foarte atenți la acest calendar și să fie astfel stabilite lucrurile încât să existe destul timp până la intrarea în vigoare a directivei. Și aș mai avea și o întrebare. Uh, cum arată lucrurile la nivel internațional. Informații cum ar fi marca CE și altele, ce se întâmplă, cum pot fi desemnate astfel de informații. Ați prevăzut așa ceva și în acest domeniu pentru că există astfel de lucruri în SUA și în alte locuri. Uh, și de aceea m-ar interesa și ce se întâmplă la nivel internațional, dacă există o aliniere internațională și pentru producătorii europeni de aparatură. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Reda are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Această discuție vine după cea legată de supraveghere pe care am avut-o când a fost eu numită raportor pe acest subiect din partea Comisiei pentru că am foarte multe întrebări și am uh, urmărit cu atenție procedura în anul care a trecut. În primul rând, eu mă voi axa pe actul delegat în ceea ce privește echipamentele radio și de software și apoi mai târziu voi lua din nou cuvântul pentru încărcătorul universal, ca să îmi structurez puțin intervenția. Când discutam anul trecut, spuneam deja că în uh, crearea acestui act, Parlamentul își dorea să nu existe interferențe între diferite aparate radio, însă nu ne doream să creăm niciun fel de obstacole pentru securitate sau uh, obstacole în ceea ce privește Wi-Fi-ul comunitar. Cred că acest lucru a fost tot repetat și în strategia privind cibersecuritatea a Comisiei, cât de importante sunt practicile cibernetice de securitate curate, acest lucru a fost uh, subliniat și un cercetător din Leuven a găsit o greșeală în um, limbajul de criptare pentru Wi-Fi. De aceea, când punem în aplicare această directivă prin actul delegat, e foarte important să nu există obstacole în fața oamenilor care descoperă asemenea erori de securitate și să aibă posibilitatea să le poată repara chiar dacă, în cazul anumitor tipuri de software, producătorul nu mai face o actualizare a acestuia. Cred că sunt lucruri care apar și în considerentele directivei. E important pentru Parlament ca actul delegat să fie aliniat cu obiectivele, de exemplu inițiativa Wi-Fi for EU, astfel încât comunitățile se poată instala software și routere. De aceea și anul trecut spuneam că e foarte important în grupurile de experți să avem experți tehnici cu privire la implementarea actului delegat pentru Wi-Fi-ul comunitar, să poată participa, să existe reprezentanți ai consumatorilor și cum spuneam deja în scrisoarea trimisă în vară, perioada de aplicare pentru grupul de experți a fost uh, foarte scurtă și a avut loc în timpul vacanței de Crăciun. Așa că acesta a fost în sine un obstacol pentru anumite grupuri din societatea civilă și experți tehnici care nu și-au putut depune candidaturile. Însă cei care și le-au depus, Free Software Foundation Europe, aceștia s-au încadrat în timp, însă au fost respinși și nu au, nu au putut participa la grupul de experți. Când uh, discutam anul trecut, atunci eram sigur că organizațiile de consumatori vor face parte din grupul de experți. Așa că e dezamăgitor faptul că singura organizație care ar fi putut să se încadreze în această categorie de reprezentare a consumatorilor nu a putut participa. Acest grup de experți uh, a fost fondat la mijlocul lui iulie, adică la șase luni după ce s-a închis acel uh, termen limită foarte strâns. Cred că ar fi existat oportunități astfel încât să se rezolve orice fel de chestiuni legate de probleme cu candidaturile și așa mai departe, astfel încât grupurile din societatea civilă, civilă care au scăpat termenul pe timpul Crăciunului să poată totuși participa. Înțeleg că un lucru care s-a discutat, discutat, cu Free Software Foundation a fost că ei nu sunt o organizație formată din organizații naționale. Însă această cerință nu a fost transparentă pentru cei care și-au depus candidatura în acea perioadă, când trebuia să-și depună candidaturile și când s-ar fi putut găsi o soluție. Și nu pare nici să fie justificată. Nu știu de ce ar trebui ca cineva să fie mai puțin expert doar pentru că nu are organizație națională ca membra organizației mai mari. Așa că aș dori să știu dacă Free Software Foundation sau alți candidați au primit informații cu privire la alte posibilități, cum ar putea să participe și de ce nu s-au făcut niciun fel de eforturi astfel încât să fie incluși și acestea. Din moment ce nu fac parte acum din grupul de experți, cum se va asigura Comisia Europeană că uh, Operatorii de rețele vor putea continua să instaleze software-ul de care e nevoie astfel încât să funcționeze rețelele. Dacă răspunsul e că trebuie să își certifice software-ul, programele, atunci bine, eu cred că nu e o soluție bună, pentru că ar fi dependenți de un anumit producător de echipamente lucru care nu, trebuie, nu înseamnă că sunt interesanții din punct de vedere comercial pentru acești producători. Așa că trebuie să ne gândim de ce au rămas aceste lucruri nerezolvate. E foarte important ca utilizatorii, de exemplu, să poată să instaleze programe, pentru că dacă nu, atunci se vor submina alte inițiative ale Comisiei, cum ar fi uh, Wi-Fi for EU. După ce terminăm cu acest punct, mă voi întoarce la încărcătorul universal. Poate ați putea chiar acum să treceți mai departe, pentru că Comisia a menționat deja și acest fapt. Să știm cât timp avem pentru răspunsuri. Mă bucur că pot să o fac. Unii colegi își amintesc probabil că în 2014 s-a adoptat această directivă. Barbara Weiler din partea SCD era raportor atunci pe directivă. Înainte de votul la directiva echipamente radio spunea că încărcătorul comun a fost foarte important pentru consumatori, ar putea să reducă deșeurile electronice cu 50.000 de tone pe an și Parlamentul a spus foarte clar că aceste încărcătoare mobile trebuie să fie interconectabile. Se vorbea și de o, conexie, o conexiune micro-USB. Sunt incluse deci și cablurile pentru telefoane. Eu am un telefon american, un, de la un mare producător american, pe care îl folosesc, îl am aici și nu oferă niciun fel de soluții interoperabile, conexiuni, cum sunt cele pe care le-am menționat. Așa că mă întreb dacă atunci când Parlamentul a adoptat directiva, noi credeam că ceea ce votăm sau ce au crezut colegii de atunci că votează va fi că votează ca toate telefoanele să aibă un portal micro USB sau așa ceva, astfel încât să poată folosi cu toții același încărcător. Și atunci nu înțeleg. Ar fi trebuit să fie obligatoriu totul până în 2016. Comisia de ce ne spune în continuare că inițiative voluntare vor rezolva problema? Pentru că se pare că nu a funcționat o asemenea abordare până acum. Așa că aș dori niște informații din partea Comisiei în ceea ce privește cu ce fel de reducere ale deșeurilor uh, s-au înregistrat cu această directivă, mai ales că se pare că nu s-a pus în aplicare așa cum trebuie această directivă. Ce se întâmplă cu actul delegat, ce trebuie să se întâmplă, astfel încât uh, acțiunile voluntare ale industriei, care vedem că nu sunt suficiente, și atunci Comisia trebuie să facă ceea ce trebuie să facă și anume să facă obligatorii aceste încărcătoare. Mulțumim, Julia. Mai am încă doi vorbitori pe listă. Da, și eu voiam să intervin pe încărcătorul comun. Cu toți am votat, am fost de acord. Nu toți cei care se aflau atunci în sală, acum atâția ani, și vedem cu toții că nu avem aceste încărcătoare interoperabile. Așa că întrebarea mea pentru comisie e când vom vedea acest lucru, când ne vom ține de cuvânt în fața cetățenilor europeni. Avem alegeri în 2019, le-am promis acest fapt și nu am făcut-o, așa că aș vrea să văd ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Selimovici. Împreună cu colegii mei discutam, am auzit că comisia lucrează asupra acestui fapt, însă rezultatul când va veni al acestei promisiuni și apoi despre ce fel de echipamente radio vorbim, care vor trebui să se uh, alinieze cerințe, e important să știm. Vă mulțumim pentru întrebări, doamnă Weidel, vă dau cuvântul să ne răspundeți. Vă mulțumesc foarte mult, am încercat să mi le notez în ordine. În ceea ce privește disponibilitatea standardelor, în primul rând, da, și noi suntem de acord. Comisia, directiva radio a fost o lecție învățată, un astfel de caz aș putea să spun. Am întreprins multe acțiuni în urma acestei situații, astfel încât să îmbunătățim situația și cooperarea cu organismele de standardizare, astfel încât să ne asigurăm că standardele sunt disponibile la timp. Există un plan de acțiune asupra căruia s-a căzut de acord în comisie, împreună cu organismele de standardizare, și am prevăzut mai multe tipuri de acțiuni care uh, vor include și o cooperare cât de apropiată între Comisie și autoritățile de, standardiza de standardizare în etapa de dezvoltare a standardelor astfel încât deja anumite probleme care ar putea duce, de exemplu, la o întârziere în publicarea standardelor, să se țină cont de asemenea probleme de la început, dintr-o etapă incipientă. Apoi, am stabilit multe dialoguri între părțile importante din uh, organismele de standardizare. Acum avem încă trei directive de piață internă pe care le punem în aplicare, care vor fi în vigoare în curând. Uh, Așa că ne-am intensificat contactele, am lucrat cu aceste organisme, am verificat listele de standarde, astfel încât să ne asigurăm că le vom avea pe toate până la punerea în aplicare a directivei. Așa că vă pot asigura că lucrăm și facem mari eforturi pentru a evita asemenea cazuri pe viitor. În ceea ce privește etichetarea electronică, e o solicitare pe care o auzim foarte des. În directiva privind echipamentele radio ca atare, nu avem această posibilitate de a permite etichetare electronică, însă am analizat subiectul la un nivel mai orizontal în cadrul comisiei în contextul îmbunătățirii supravegherii de piață și cum putem să uh, creștem utilizarea instrumentelor digitale, astfel încât să fie mai ușor pentru producători să demonstreze conformitatea. Considerăm că o soluție mai orizontală, nu soluții doar pentru directiva privind echipamentele radio, ci pentru toate tipurile de legislație cu echipamente, ar fi o soluție dezirabilă pentru că aceasta e realitatea. Echipamentele nu sunt acoperite de o singură directivă, chiar dacă o permitem sub echipamente frecventele radio sub această directivă, s-ar putea să existe o altă legislație unde nu se permite același fapt. Așa că e nevoie de o soluție orizontală. This, uh, looked at, uh in the context of market surveillance and, and... Și exact asta examinăm acum în contextul supravegherii de uh, piață pentru a spări posibilitatea pentru producători să demonstreze conformitatea. Apoi, în ceea ce privește grupul de experți pentru software, după cum am spus, Până în decembrie sau până în 15 ianuarie se vor publica niște concluzii. E o perioadă destul de lungă, mai mult de patru săptămâni. Acum înțeleg că au fost diferite contacte prealabile, oamenii ar fi trebuit să fie conștienți că o să se publice acest apel uh, de manifestare a interesului. Acum, Comisia nu poate să influențeze cine anume se va voluntaria la final să participe la, aceste, la acest grup. Uh, un număr mic de consumatori reprezentați, e păcat, da, dar asta nu înseamnă că asociațiile de protecție a consumatorilor nu au fost luate în considerare. De asemenea, sunt pe deplin de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, care este mandatul, care este sfera de acoperire a acestui act. Noi nu avem intenția să preîntâmpinăm utilizarea sau descărcarea unor softuri care ar putea fi utile. Nu. Uh, Ceea ce noi încercăm să obținem este să ne asigurăm că nu vom schimba parametrii originale echipamentelor utilizate. Însă nu vrem să intervenim, să interferăm sau să restrângem într-un fel sau altul posibilitățile. Și suntem conștienți de această chestiune și apare de altfel și în considerente. Și vom încerca să ne asigurăm că acest lucru este corect oglindit în text. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de a participa, am menționat deja că actul acesta se pregătește în funcție și de ghidul îndrumător de reglementare și în funcție și de evaluarea pe care am făcut-o ca urmare consultării publice timp de patru luni de zile, avem nevoie de toată lumea Uh, care poate veni cu o contribuție utilă și în același timp suntem deschiși și către contribuții din partea or altor grupuri, oricăror altor grupuri de factori interesați. Și acum, întrebarea era de ce aplicația pentru Fundația Free Soft, uh, Software uh, Europa a fost respinsă. Probabil pentru că nu corespundea cu cerințele per total. Noi trebuie să fim foarte transparenți. Cerințele au fost publicate în apel și e foarte greu acum pentru noi, chiar poate imposibil, ca după uh, încheierea procedurii de apel, pentru că e vorba de transparență, de uh, obiectivitate, felul în care compunem aceste, alcătuim aceste grupuri de experți. Nu pot să dau dovadă de mai multă flexibilitate. Și, de fapt, respingerea acestei, uh, acestei asociații era pentru că nu conținea niciun fel de asociații naționale sau cum? De asta a fost respinsă. De ce evoc acest aspect? E pur și simplu pentru că a fost o perioadă de depunere a aplicațiilor foarte scurtă, de Crăciun. Nu s-a întâmplat nimic timp de șase luni apoi, uh, până când s-a alcătuit grupul. Și m-am gândit că poate, poate fi rezolvat acest lucru uh, Uh, pe, din punct de vedere al cerințelor, nu știu, formale prevăzute pentru această aplicație. Nu știu, nu uitați că asociațiile care reprezintă consumatori au resurse destul de limitate și ar trebui să aibă șanse egale să fie luată în considerare și aplicația lor. Mă gândesc că poate ar fi bine la un moment dat, nu știu, să le dați un telefon și să le spuneți ce au făcut greșit și eventual să corecteze pentru mai târziu. Äh, da, în ceea ce privește pregătirea la timp a standardelor. Nu e de ajuns să fie disponibile standardele până ziua în care directiva trebuie să fie pusă în aplicare, ci trebuie și în termenul de tranziție să existe ceva și dacă nici măcar la sfârșitul acestui termen tranzitoriu nu există standardele, nu e acceptabilă o asemenea întârziere pentru că afectează foarte mult piața. Um, again, on the call we have... Da, în ceea ce privește apelul de manifestare a interesului, avem anumite cerințe clare, publice, pentru a putea deveni membru al grupului de experți. Apoi, toată lumea poate să aplice și ulterior, după terminarea primei etape, există o etapă de verificare a dosarelor, aplicațiilor și trebuie să verificăm dacă acei candidați care au aplicat respectă într-adevăr setul de cerințe. E un pic dificil și s-ar putea să semenea favoritism uh, incorrect față de ceilalți aplicați dacă să suni pe unul și să le explici de ce el nu a fost acceptat. Nu uitați că e nevoie de transparență în proceduri și le aplicăm exact la fel în toate alte, în multe alte uh, proceduri sau aplicații. Poate că nu avea experiența necesară, nu știu, dar din motive de transparență și de tratament echitabil pentru toți aplicanții, nu e posibil la nivel de Comisia Europeană să, nu știu, în etapa de procedură de depunere a aplicațiilor sau chiar și apoi să explici unor aplicanți ce ar fi trebuit să pregătească sau ce ar fi trebuit să facă mai bine, în așa fel încât să îndeplinească cerințele. Nu e ceva pe care să-l putem face, din păcate, însă dar vor mai fi multe alte posibilități pentru asociații să poată contribui la conceperea acestui, acestor instrumente și toate contribuțiile vor fi binevenite. Și colegii noștri întotdeauna au fost deschiși pentru a stabili contacte, pentru a oferi informații despre întreaga procedură și cred că suntem deschiși față de astfel de contribuții și suntem gata să le luăm în considerare. Uh, I just have one more follow-up question on that. Uh, o întrebare de follow-up. Am uh, componența grupului de experți a diferitelor grupuri. Aș vrea să știu, au mai fost și alte aplicații pentru acest uh, grup de experți, alte aplicații care să fi fost respinse? Yes, we also rejected uh, another uh, application for Da, au mai fost aplicații care au fost respinse din aceleași motive tot din partea grupurilor de, care reprezintă societatea civilă sau nu? Maybe now on the universal charger because... Și acum în ceea ce vrește încărcătoarele universale, vă rog, că ne presează timpul. În ceea ce privește încărcătorul universal, de multe ori mi s-a pus întrebarea de ce nu facem nimic în ceea ce privește tehnologia care există. Acum, avem o, un aspect, o problemă pe care nu trebuie să o scăpăm din vedere când vorbim despre încărcătorul universal. E vorba de interfața utilizată, care nu este doar utilizată pentru a încărca aparatul, ci are și alte funcții. Dacă e să impune niște, o tehnologie specifică, cu anumite specificități pentru această interfață, asta poate să pericliteze inovația și echipamentul fabricantului respectiv. Și pe acest subiect avem anumite ezitări pentru a impune o tehnologie specifică. Dacă uitați la directiva pentru echipament radio ca atare, nicăieri nu scrie că o, se impune o tehnologie specifică, pentru că E și logica acestei text legislativ. Vrem să fim prietenoși cu spiritul inovator. Ceea ce am spus este că da, mergem la reprezentanții industriei și îi lăsăm pe ei să-și asume această sarcină, să pună la punct o tehnică utilizabilă sau tehnologie utilizabilă din punct de vedere tehnic. Până în prezent abordarea a fost uh, destul de succes, deși știm că există un producător care nu utilizează aceeași interfață ca și ceilalți. Însă mare parte din segmentele de piață astăzi utilizează aceeași interfață și pot, uh, pot fi, aparatele pot fi reîncărcate cu același încărcător. Așteptăm uh, redactarea noului memorandum de înțelegere cu industria, îl vom evalua. Mă iertați, se corectează oratoarea, l-am primit. Îl vom evalua și dacă nu e satisfăcător, atunci eventual comisia poate să se gândească la utilizarea unor acte delegate. Mulțumesc, mulțumesc Vă, și pentru faptul că mare parte din aparatele mobile, telefoane mobile pe piață sunt reîncărcabile cu același încărcător. Însă toți cei care au un iPhone, din câte știu eu, nu îl poți reîncărca cu un alt încărcător decât iPhone. În fine, dacă aveți cifre aici, aș fi și eu să le cunosc. Pentru că nu sunt neapărat foarte convinsă de cea, argumentul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsuri și dacă mai aveți alte informații suplimentare față de întrebările pe care noi le-am pus, suntem întotdeauna încântați să primim aceste informații. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în comisia noastră. Mulțumim! Ceea ce înseamnă că putem să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de proiectul de raport al colegei Eva Meidel referitor la Smith. Single Market Information Tool. Și, Eva, te rog, îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. În raportul meu clarific faptul că Smith Single Market Information Tool are potențialul de a asigura o conformitate mai bună cu regulile pieței unice pentru a veni cu informații mai pertinente, mai adecvate. În același timp, cu toate acestea, îmi exprim și câteva îngrijorări serioase în ceea ce privește câteva dintre prevederi, mai ales impactul lor asupra întreprinderilor. A devenit evident faptul că dosarul acesta a suscitat niște controverse serioase în rândul întreprinderilor, în rândul statelor membre și trebuie să spun că unele se bazează pe o proastă înțelegere a ceea scopului acestui instrument, dar, pe de altă parte, alte neînțelegeri se bazează pe riscuri reale. Tocmai de aceea am hotărât să îmi bazez raportul pe un set de principii cheie principii cheie asupra cărora va trebui să fim cu toții de acord înainte de a continua pe acest dosar. Motivul pentru care am acceptat să fiu raportor pe acest dosar în numele Parlamentului European este tocmai pentru că am primit reasigurări din partea doamnei comisar că scopul este să îmbunătățim felul în care funcționează piața unică. Așa că Primul meu argument este că Smith ar trebui să fie folosit ca și un instrument de ultimă instanță, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că nu vom veni cu o povară disproporționată asupra întreprinderilor. Tocmai de aceea propunerea mea este ca și Comisia să ne spună clar care sunt celelalte surse de informații care au fost verificate înainte de a lua o astfel de decizie de a utiliza Smith aceste alte surse de informare ar putea să cuprindă informații, schimb de o informații cu statele membre, cu birouri de statistice, cu o, um, sisteme de raportare, altele decât cele pe care le utilizează Comisia pentru a opera schimb de informații sau date cu întreprinderile. Și un al doilea argument sau al doilea principiu cheie, pentru a putea utiliza acest instrument într-un mod, într-o solicitare foarte țintită și uh, clar delimitată, propus să fie utilizat pentru procedurile de sancțiuni, lansarea acestora. Deci, crearea unor politici și uh, verificarea legislației actuale, e bine, Comisia n-ar trebui să se uh, bizuie pe uh, acest uh, sistem și să nu vină cu cerințe suplimentare. Confidențialitatea, de asemenea, a informațiilor înaintate de către IMM-uri trebuie să fie garantată. Informația care este marcată drept fiind confidențială din partea respondenților trebuie să rămână în continuare confidențială. Și această informație poate fi împărtășită autorităților pertinente doar atunci când există sancțiuni împotriva statelor membre. Și na, mai mult decât atât, când vorbim despre penalități și sancțiuni sau amenzi pentru întreprinderi, trebuie să găsim un echilibru potrivit între două aspecte. Pe de o parte, trebuie să se determine care sunt sancțiunile care vor fi uh, utilizate atunci când există o, o consultare voluntară și apoi nivelul de sancțiuni nu trebuie să fie comparabil cu cel în uh, dosarele de antitrust sau uh, uh, concurență neloială. Deci propunerea mea este să înlăturăm sancțiunile care se există și să menținem doar acele amenzi periodice pentru acele zile în care nu s-a oferit informația. Mie mi se pare că e o modalitate mai proporțională uh, de a face față acestui aspect din raport, dar în același timp sunt în continuare deschisă dacă aveți eventual alte propuneri pragmatice din partea colegilor. Și cel de-al cincilea punct. Eu propun ca răspunsul pentru IMM-uri să fie pe bază voluntară sau aproape voluntară, și anume că, de fapt, Comisia Europeană să fie în măsură să solicite informații, cum ar fi, spre exemplu, participarea la uh, licitații publice din partea IMM-urilor, însă nu trebuie să le dea amenzi dacă acestea nu sunt în măsură să ofere aceste informații. Eu cred că culegerea datelor pentru IMM-uri ar putea să fie destul de costisitoare pentru IMM-ul comparativ cu cifra de afaceri per total și reprezintă un volum destul de mic de informații. Și am speranța că și colegii vor fi de acord cu mine pe acest punct și, în final, solicitările de informații nu trebuie să reprezinte costuri suplimentare și excesive pentru IMM-uri, pentru întreprinderi, ci ar trebui să existe o posibilitate de dialog, un schimb uh, cu comisia atunci când întreprinderea respectivă nu e în măsură să furnizeze datele cerute. Acestea au fost cele șase puncte principale pe care sper eu că vom reuși să fim de acord împreună cu colegii și aștept cu nerăbdare să aud părerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am apucat să discut un pic cu raportoarea. Trebuie să spun că eu sunt extrem de rezervată. Sigur că îi mulțumesc raportoarei care a adus aici foarte multe solicitări față de comisie. Sincer, eu nu am găsit încă răspunsul pe care l am așteptat am avut o întâlnire la strasbourg cu reprezentanți ai comisiei și întrebarea a fost foarte clară eu vin din mediul privat introduceam o nouă regulă în compania mea atunci când voiam să îmbunătățesc situația și uh, analiza situației la zi arăta că am nevoie de o nouă metodă. ei bine după părerea mea acest mit încalcă în primul rând nu știu care e temeiul juridic pentru că dați mi voie să spun că este dosarul controversat există multe îngrijorări cu privire la raționamentul din spatele acestuia la temeiul juridic dumneavoastră trimiteți la articolul trei sute treizeci și șapte din uh, tufec dreptul general de a solicita informații dar ar putea fi problematic întrucât textele bazate pe această dispoziție prevede în mod general că statele membre să transmită informațiile și nu companiile pentru mine este uluitor să văd că ați explicat în propunere că pentru cinci întrebări puse într un an vă trebuie un buget de patru sute treizeci zero de euro deci din punctul meu de vedere se încalcă subsidiaritate proporționalitate uh, se aduce efect economic la bugetul comisiei se pot induce foarte multe uh, acte subiective pentru că eu nu știu ce criterii va alege comisia să chestioneze o companie sau altă companie dintr o zonă sau din altă zonă geografică dintr un domeniu industrial sau din alt domeniu industrial. sigur am plecat ca un fost industriaș de jos de la ideea impactului mai ales asupra imm urilor dumneavoastră spuneți aici de câteva mii de euro dar sigur că vor fi mult mai multe. sunt îngrijorată sigur pentru că există mecanisme existente de schimb de informații între statele membre și comisie cum ar fi eu pilot solvit proceduri preliminare de încălcare a dreptului comunitar proceduri privind încălcarea uh, uh, așa cum am spus a dreptului comunitar care permite deja colectarea de informații. există un paralelism pe care îl introduceți autoritățile naționale pe care le ați putea consulta doar douăzeci și șapte și nu cinci sute de mii de companii sau câte sunt Uh, nu și mai văd rolul uh, apoi companiile nu mai știu de cine să asculte la cine trebuie să răspundă și la cine nu deci mie mi se pare că induce o atâta ambiguitate și evident cost și efecte negative asupra dezvoltării imm urilor. apoi dați mi voie să spun că la întâlnirea pe care am avut o cu, cu comisia am pus câteva întrebări de exemplu la ce gen de întrebări? Când recurgeți la anumite întrebări? Uh, să știți că în țara mea există și ideea asta. Când vine un control la o companie, uh, imediat imaginea este în cădere a companiei. A, a venit Comisia Europeană să controleze. Ce s-a întâmplat acolo? Nu, nu găsesc... Uh, apoi, a vorbit raportoarea de penalități și de, de sancțiuni. Iarăși este un paralelism și autoritățile <laughs> naționale sancționează vrea și comisia acum să sancționeze și cel mai grav mi se pare că în loc să descentralizăm noi ducem o politică și în țările noastre să existe descentralizare mie mi se pare o concentrare la nivel de comisie enormă fără nicio justificare și dați mi voie să nu pot să înțeleg uh, am făcut management privat treizeci de ani nu cred că un comisar sau un uh, consiliu al comisarilor poate, la bruxelles poate să judece mai bine problema specifică din croația din românia din uh, portugalia sau din germania lăsând la o parte că uh, așa cum spun cred că poate să inducă foarte mult subiectiviști și nu vom ști ce să răspundem companiilor noastre din țările noastre ce se întâmplă. de aceea părerea mea că dacă vrem să mergem pe acest draft să l îmbunătățim ar trebui să l facem aproape de la zero de aceea pe mine m ar ajuta dacă comisia ar veni cu o altă formă de propunere pentru că începând să tăiem practic tot fondul problemei pe care le ați trimis dumneavoastră dispare. nu sunt de acord nici într un caz dacă vom ajunge la o formă uh, de, de smit să existe uh, uh, exceptare doar la micro întreprinderi trebuie și la imm uri le, le nebunim cu toată uh, uh, birocrația adăugată, când noi, pe de altă parte, lucrăm la debirocratizare, la uh, simplificare, la... Ok. Și mă gândesc sigur și la buget, nu vă supărați dacă pentru cinci întrebări pe an trebuie 430.000 de euro. Este enorm și nu se va, va vedea efectul pozitiv. Nu mă leg de text, pentru că acolo, dacă trebuie, mai discut o dată cu noastră, sunt lucruri care lasă loc de interpretare în aplicarea sancțiunilor de către Comisie. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Thank you very much. Uh, and then... Mulțumim foarte mult. În numele ECR, domnul Sulic, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acest uh, proiect de directivă reprezintă una dintre uh, propunerile uh, de care ne-am putea lipsi fără probleme. Pentru că e vorba de activități și de misiuni care sunt bune pentru funcționarii de la Comisie, dar care nu va face decât să complice viața întreprinderilor și cred că de asemenea venim cu riscuri suplimentare pentru întreprinderi. Uh, nu cred că amenințările la adresa întreprinderilor uh, reprezintă o modalitate de a ne asigura că piața unică funcționează bine, mai ales dacă nu furnizează informații care uh, unele sunt confidențiale, de exemplu, de exemplu politica tarifelor, anumite informații despre produse și așa mai departe. E vorba de informații confidențiale și fără ca compania respectivă sau întreprinderea să fie suspectată că Uh, încalcă legislația, asta înseamnă că companiile vor fi obligate să pună la dispoziție informații chiar dacă nu fac nimic uh, uh, greșit. Deci, cred că ar trebui să fie o măsură de ultimă instanță. Nu cred că piața unică ar avea de câștigat. Deci nu cred că uh, proiectul nostru de aviz abordează acest lucru în mod uh, suficient. Comisia trebuie să publice toate sursele care au fost uh, uh, folosite pentru a aduna date, inclusiv, așa cum spunea raportorul, lista instituțiilor consultate. La fel ca și raportoarea, eu cred că dacă o companie urmează să consideră că o informație este confidențială și comisia trebuie să trateze această informație ca fiind confidențială, chiar dacă comisia nu consideră că informația respectivă este de natură confidențială. De asemenea, sunt de acord cu reportoarea că atunci când uh, furnizează informația, ar trebui să fie vorba doar uh, de informații pe care compania respectivă le are deja la dispoziție. Și să fie informații care să nu genereze costuri suplimentare în amendamentul 31, raportoarea propune ca întreprinderea să aibă dreptul să uh, rețină uh, informații după consultarea cu comisie dacă nu uh, are aceste informații sau dacă costurile pentru colectarea sau uh, procesarea acestor informații sunt disproporționate. Însă întrebarea este cum putem să evaluăm situația? Cine va spune că uh, costurile sunt rezonabile sau nu? Din punctul meu de vedere, se subminează, uh, se, se sublinează încă o dată uh, inutilitatea uh, propunerii. Sunt de acord cu amenziile și cu sancțiunile doar dacă s-au pus, la dispo- pus la dispoziție informații care induc în eroare. Propunerea nu conține informații sau garanții că informațiile mm, adunate de comisie nu vor fi folosite pentru a lansa o procedură de încălcare a, a dreptului comunitar. De asemenea, mă tem că aceste informații ar putea să fie eh, prost folosite, abuziv de către Comisie. Dacă Comisia va folosi aceste informații în alte împrejurări mm, și nu văd ce ar putea împiedica Comisia, atunci eh, mm, deci eh, putem vedea această situație în articolul 5 alineatul 1 din propunere. Comisia are la dispoziție astfel de informații în orice caz, amendamentele mele vor merge în această direcție. Așa cum spuneam de la început, eu consider că această propunere este complet inutilă, care nu face decât să uh, genereze o povară suplimentară pentru companii și pentru întreprinderi. În condițiile în care Comisia uh, tot uh, timpul bate monedă pe cum putem să simplificăm, cum putem să îmbunătățim mediul de afaceri și așa mai departe. Dar dacă aceasta este direcția, atunci clar că voi depune multe amendamente. Mulțumesc pentru atenție. În numele grupului ALDE, domnul Selimovici, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De ani de zile sunt în Parlament, dar nu am uh, mai văzut niciodată o astfel de uh, propunere care a fost uh, făcută de către colegi. Îmi cer scuze, dar uh, po poziția mea față de această propunere este și mai strictă. Uh, și mai uh, critică. Dar aș dori să în primul rând să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Maidel, care a făcut tot ce se poate face. De altfel, uh, de asta și discutăm noi aici. Această propunere merge într-o direcție total greșită, așa cum s-a spus, e inutilă și practic nu înțeleg nici care e ideea care stă la baza ei. Uh, Comisia depune o propunere care îi permite să ceară direct informații de la întreprinderi. Nu e vorba de informații generale, să nu uităm. Comisia cere informații în legătură cu uh, politica tarifelor, contracte de angajare, produsele, serviciile respective, uh, uh, clienții, chiar și contractele de angajare, furnizorii și așa mai departe. Și aceasta doar în două scopuri. În primul rând, pentru a uh, construi politicile din Uniune și, în al doilea rând, pentru a uh, pregăti uh, plângeri la Curtea de Justiție împotriva statelor membre. Dar aș întreba Comisia, nu avem totuși procedură pentru uh, cazurile de la Curte? Sau dacă Comisia vrea să-și extindă prerogativele pentru Curte, atunci atunci Comisia nu ar trebui să respecte egalitate. Deci, totuși, statele membre ar trebui să aibă aceeași posibilitate. S-a gândit vreodată Comisia la ce fel de societate va crea printr-o astfel de propunere? Din 1996, înainte ca adolescentul meu, copilul meu adolescent să fi născut, Comisia a lansat 17 cazuri împotriva statelor membre din cauza lipselor de informații 17. A pierdut 17 din 1654 de, uh, de uh, hotărâri ale curții. Și vin cu această propunere drastică pentru că poate o parte din aceste 17 cazuri ar fi putut fi câștigate dacă ar fi putut cere toate aceste informații de la toate companiile. Și nimeni nu știe câte dintre aceste cazuri ar fi putut fi Uh, câștigate. Însă Comisia consideră în continuare că e nevoie de un uh, nou instrument. Apoi Comisia spune că e nevoie de aceste informații pentru a pregăti noi politici. Deci să ceri informații pentru a corecta uh, eșecuri sau lacune de pe piață. Te întrebi, toate aceste informații care merg la comisie. Mă întreb dacă comisia are capacitatea de a aduna toate aceste informații. În al doilea rând, aceste informații care ajung la comisie în legătură cu lacunele de pe piață. Eu m-am uh, născut într-o țară comunistă. Mie mi se pare, nu știu, visăm sau ce se întâmplă? E ca economia de, uh, economia de stat care vroia să colecteze toate problemele de pe piață. Cineva în frunte hotăra cum trebuie să evolueze o economie. Cam așa era. În al patrulea rând. Apoi, uh, în situațiile cele mai controversate, Comisia dorește să impună sancțiuni. Ce mai propune? Deci pentru aceste companii care nu pun la dispoziție informații sau pun la dispoziție informații greșite, propun ca 1% din cifra de afaceri. Deci dacă cereți tuturor comercianților acest lucru, pe loc, 1% amendă. Uh, Comisia spune, uh, de fapt, de fapt ne-am am greșit, ne-ați dat informația greșit, uh, corectă, dar noi am făcut uh, o greșeală, dar îmi pare rău, ați dat faliment. E complet deplasat, vă pot spune ce cred eu. Apoi, în al cincilea rând, Comisia spunea Comisia dorează, dorește să sancțion, sancționeze companiile prin procedura de încălcare a legislației. Nu avem vreo procedură de infringement. Eu credeam că avem o astfel de procedură. Și apoi, în al doilea rând, întreprinderile trebuie să fie condamnate pentru fragmentarea pieței interne, deci comisia cere să se pedepsească companiile pentru ca în, în situația în care un stat membru, de exemplu, greșește putem spune că eu credeam că vinovatul în această situație este statul membru și noi pedepsim acum compania uh, pentru ceva ce poate că statul membru a făcut. Nici măcar nu știm dacă a făcut sau nu, pentru că nu s-a ajuns încă la curte. Și în fine, împărtășesc uh, preocupările raportoarei și ale celorlalți colegi care au spus că furnizarea tuturor acestor informații comisiei informații care uh, sunt confidențiale, e, e rizibil, uh, pentru că toate aceste informații, sigur, vor fi colectate, dar unele se vor fi și pierde pe undeva, vor fi publicate. Uh, și deci, în concluzie, Smithul este un instrument foarte scump, nu numai că nu ne va ajuta la nimic, dar va înrăutăți și mai mult lucrurile, va îngreuna viața întreprinderilor va crea niște inegalități uh, foarte ciudate în ce privește uh, egalitatea condițiilor, dar în orice caz grupul meu va depune un amendament de respingere. Deci această propunere nu are cum să treacă de Parlament, asta credem noi. Și dacă nu obținem o majoritate, uh, pentru a obține uh, respingerea printr-un amendament, atunci vom încerca să transformăm smit într-un instrument voluntar, să eliminăm toate sancțiunile, toate amenziile și să obligăm Comisia să folosească informațiile adunate doar în procedura de infringement. Mulțumesc! Mulțumesc! Denis de Jong nu este prezent. În numele verzilor, uh, doamna Scholt va fi înlocuit de Giulia Reda. Mulțumesc foarte mult! Îl reprezint pe domnul Scholt, care din păcate nu poate participa la reuniunea de astăzi, dar uh, mi-a transmis uh, contribuția sa. Aș dori, am dorit să mulțumim uh, doamnei Medel pentru proiectul de raport cu privire la SMIT, așa cum s-a spus și la dezbatele dinainte. Domnul Scholt este rezervat în legătură cu propunerea comisiei și apreciază eforturile raportoarei de a îmbunătăți textul și de a-l face mai flexibil. Domnul Scholt consideră că o piață internă mai funcțională în europeană e necesară și ar trebui cu toții să depunem efortul în acest sens, însă uh, acest subiect al informațiilor uh, confidențiale de la companie ar trebui să fie uh, tratat cu mare atenție, doar în situații speciale precum procedura de infringement e de acord cu raportoarea că noua procedură nu trebuie să reprezinte o, o povară inutilă pentru companiile din Europeană și o povară financiară suplimentară pentru ele. Și deci consideră că această nouă procedură ar trebui să fie folosită doar când se stabilește că alte instrumente precum Refit, Solvit, uh, TRIP și alte mecanisme nu și-au dovedit eficiența. Domnul Scholz Uh, uh, susține excluderea micro-întreprinderilor din acest regulament și având în vedere că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, nu ar trebui să uh, fie incluse în sfera de aplicare în anumite circumstanțe. O opțiune ar fi regimul parțial voluntar pentru IMM-uri, o propunere a raportoarei. Uh, Domnul Scholt consideră că ar trebui să aprofundăm această chestiune. Bineînțeles că va depune amendamente la, în legătură cu aspectele menționate și așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu raportorii alternativi și cu raportoarea principală și speră să avem uh, o concluzie cât mai rodnică. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou doamnei raportor, aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Doamna Riman, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru comentarii Aș dori să trec în revistă aspectele care au fost menționate. În primul rând, de ce avem nevoie, de ce comisia, comisia consideră că avem nevoie de acest instrument? Care este plus valoarea lui? Cu toții suntem pentru o piață unică funcțională, o piață unică în care sunt reguli adecvate, corect aplicate în întreaga, aplicate în întreaga Uniune Europeană. Atunci când Comisia e alertată Uh, respectiv că piața unică nu funcționează, avem nevoie de dovezi, să vedem de ce se întâmplă, cum putem să rezolvăm problemele uh, respective care ne-au fost supuse atenției. Și sunt de acord cu dumneavoastră, în majoritatea cazurilor, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, Uh, putem primi uh, informații suficiente din partea statelor membre prin sesizările care uh, ajung la noi sau prin consultări publice sau alte mijloace. Deci, în astfel de situații, smith nu va fi folosit. Însă, Câteodată, informațiile disponibile nu sunt suficiente pentru a hotărâ dacă legislația națională nu respectă regulile europene, ceea ce înseamnă că nu putem să îmbunătățim situația, să ne aducem contribuția și astfel a apărut această idee să ne adresăm celor care dețin aceste informații respectiv actorii de pe piață. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, dacă statele membre au informația respectivă și e în majoritatea cazurilor, atunci primim informațiile de la ele Uh, și, conform uh, obligațiilor uh, care le revin, statele membre ne transmit informații, dar câteodată nu au aceste informații pentru că nu pot să intervină pe lângă companii. Regatul Unit, care nu va mai face parte mult timp în Uniunea Europeană, au acest drept, dar alte state membre nu au acest drept. Vă pot da câteva exemple de situații concrete de exemplu, sectorul utilităților, energie, apă, transport, servicii postale și așa mai departe. Companiile de stat uh, trebuie să respecte uh, regulile privind licitațiile, achizițiile trebuie să se facă prin uh, oferte publice, însă dacă o piață a utilităților funcționează bine, dacă există suficientă concurență și așa mai departe, compania de utilități poate cere comisiei ca această cerință de a organiza licitații publice să nu se mai aplice. Sigur că compania respectivă uh, dorește probabil să nu mai organizeze aceste licitații. Dar cum putem uh, evalua dacă funcționează piața exact așa cum spune compania respectivă? S-ar putea să fie așa, dar s-ar putea să existe informații care să ajungă la noi, care să fie părtinitoare, de exemplu, pentru că uh, s-ar putea ca compania care beneficiază de pe urma acestei uh, sau îndepărtării acestei obligații să ne transmită uh, informații eronate. Deci, pentru a avea o evaluare corectă, cât mai repede cu putință, pentru că sigur că am putea să lansa tot felul de studii îndelungate și așa mai departe, dar până avem totuși termene uh, pe care trebuie să le respectăm. Deci, e foarte important să primim informațiile corecte în timp util. Deci, o evaluare detaliată într-un astfel de domeniu, de exemplu, necesită informații de tip micro, care nu sunt disponibile pe piață, care pot să fie considerate informații confidențiale, de exemplu privind tarifele, prețurile și așa mai departe. În prezent, Comisia poate să primească informații uh, doar pe care uh, aplicantul ni le uh, transmite Uh, pe bază voluntară și așa mai departe, dar așa cum spuneam, dacă compania respectivă dorește să fie scutită, atunci s-ar putea ca informațiile pe care ni le transmit să, ni le, să fie prezentate în mod părtinitor, de exemplu, sau selectiv. Și poate că ar fi și alte părți implicate uh, care ar dori să ne transmită informații și care n-ar putea să facă acest lucru. Deci, în orice caz, nu putem vorbi de informații suficiente pentru a lua o uh, decizie informată. Să vă mai spun care sunt limitările pe care le avem acum. Comisia a rugat o competiție, o autoritate națională în urma unui studiu să-i transmită informații și autoritatea a refuzat explicit să copeze cu comisia să-i transmită informația tocmai datorită lipsei de uh, competențe de anchetă ale comisiei. Smitul ne-ar permite să obținem aceste informații, informația respectivă ne-ar uh, Uh, fi transmisă cu respectarea cerințelor de confidențialitate și ar fi folosită doar în scopul uh, pentru care a fost cerută și mă, mă întorc la uh, confidențialitate mai târziu. Deci, într-o astfel de situație, accesul în timp util la informațiile relevante ne-ar ajuta să punem în aplicare regulile de piață în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor care, mai ales companiile care concurează cu cele care au o poziție privilegiată pe piață. Și de aceea BEUC, de exemplu, sprijină puternic uh, această propunere. Și uh, uh, e un motiv întemeiat. This is about infringements, that's Vorbeam de încălcare, asta e un lucru și am dorit să apelăm la aceste măsuri ca ultime măsuri. Uh, Însă atunci când vorbim de o mai bună aplicare a legislației europene, Cred că e o falsă distinție când spunem odată e încălcare și cealaltă e cum se face, pol, fac linile politice. Pentru că Ni se spune câteodată că da, putem interveni prin procedura de încălcare, însă pot să existe anumite probleme sistemice, de fapt, și acestea pot fi rezolvate doar prin propunerea de legislație. Așa că probabil există o legătură aici și probabil prin Smith putem afla că există o problemă sistemică și da, atunci o propunere de legislație poate să fie următorul pas. Așa că nu putem exclude faptul că s-ar putea să existe aceste legături și că ar fi util să se folosească acestea și pentru a propune politici. E un act delicat de echilibristică, suntem de acord cu acest fapt și de aceea credem că e important să facem totul așa cum trebuie. Apoi, poate pentru această necesitate de a o folosi ca instrument de proiectare politică. Cu toții ne amintim de criza politică, ne amintim că a existat o mare uh, legătură și există o mare legătură între băncile din Europa și că sistemul financiar este foarte vulnerabil la contagiune, băncile sunt mari, sunt interconectate, așa că eșecul unei bănci poate să ducă la pierderi foarte mari în mai multe state în același timp și am văzut asta în criza din 2008. Am văzut că mult prea multe bănci erau supuse riscului, așa că Comisia a propus legislație care să reducă contagiunea și să prevină mari pierderi în caz că eșua o bancă. Una din aceste măsuri era să fie plafonată suma pe care poate o bancă să o împrumute sau să o um, acorde ca împrumut unei alte bănci. Uh, pe de altă parte, dacă există o limită foarte generoasă în acest sens, băncile rămân mult prea deschise riscului de contagiune. Dacă totul e mult prea constrângător, va fi dificil pentru bănci să se finanțeze, să se autofinanțeze. Așa că trebuie găsit un echilibru. Pentru a găsi un echilibru, Comisia a avut nevoie de informații detaliate, nivelul de expunere al unei bănci față de cealaltă. Când am, promus legi- când am propus legislație, Comisia a încercat să obțină aceste informații de la bănci. Am încercat, am eșuat de mai multe ori. Băncile au spus nu, nu aveți niciun motiv să ne cereți asemenea informații, sunt informații confidențiale. Autoritatea Bancară Europeană a uh, cerut aceste informații, Asociația Bancară Europeană nu putea nici să împărtășească asemenea informații, așa că a trebuit să venim cu o legislație, să propunem legislația. Dacă doriți informații incomplete, dar care sunt disponibile pe piață, bine. Ce vedem acum? Limitele pe care le avem în legislație sunt mult prea generoase și încă ne aflăm supuși unui risc de altă criză financiară, ca cea din 2008. De aceea ar putea fi utile ca ultim resort, să folosim acest instrument și pentru elaborarea de politici. Așa că, într-un fel, dacă am fi avut acele informații, am, put, am fi putut seta altfel limitele. Asta încerc să vă spun. Din acest motiv, cred că ar fi util să folosim acest Smith utilizând informațiile pe care le putem obține de la companie și nu doar folosim procedurile de încălcare împotriva statelor membre. Nu e o pedepsire a companiilor, sunt proceduri de încălcare împotriva statelor membre. Singurul motiv pentru care există sancțiuni e pentru că ne dorim să avem un instrument astfel încât să ne asigurăm că informațiile pe care le primim sunt livrate și sunt livrate în mod uh, corect. Doamna președinte intervine. Trebuie să vă grăbiți pentru că trebuie să ne răspundă și raportorul. Cred că ați vorbit deja mai mult decât au făcut-o membrii noștri. Așa că aș dori să dau cuvântul acum doamnei raportor Eva Meidel. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru punctele foarte clare pe care le-au menționat. Pe anumite părți mi se părea că mai degrabă vorbim de, rap, de cum va, se va prezenta acest raport decât să vedem cum va arăta în mod concret analiza acestuia. Câteva puncte concrete. Cele spuse de doamna Grapini cu privire la punctul legislativ, dacă există acest drept de a da informații și ce se va întâmpla cu aceste informații, cum vor fi ele gestionate, utilizate. Comisia e cea care folosește aceste informații, sugestia mea este să ne asigurăm că ceea ce se trimite e confidențial și rămâne confidențial, cât despre penalități, acestea vrem să fie reduse la un minimum și să exi- și am specificat acest lucru foarte clar în raport. Aparent în cele șase puncte pe care le-am abordat eu, cât de impactul asupra IMM-urilor, de fapt, în practică, sunt excluse, pentru că nu vor exista niciun fel de penalități pentru ele în sugestiile mele. Cât uh, despre consultare, dacă a avut loc, da, a, a existat o asemenea consultare și se reflectă acest fapt în proiectul de raport. Cât despre domnul Sulic, acestea vreau să îi mulțumesc pentru abordarea constructivă avută, cât de nefurnizarea informațiilor și secretul comercial. Din nou, informațiile confidențiale rămân confidențiale. O măsură de ultim resort ar fi ca instituția pentru a publica ceea ce, tre ce trebuie, de fapt seamănă foarte mult cu ceea ce am sugerat eu în raportul meu. În ceea ce privește taxe și penalități, dacă nu există penalități, poate atunci această consultare ar putea fi la fel de bine una voluntară. Eu cred că e nevoie de un fel de uh, taxe financiară astfel încât să ne asigurăm că există o proporționalitate. În pofida criticii, cred că trebuie să vedem piața internă nu ca pe ceva static, o politică statică a Uniunii, ci ceva în continuă dezvoltare, mai ales cu noile oportunități care apar și care fac parte, de exemplu, din piața unică digitală. De aceea, cred că trebuie să avem instrumente care să fie pregătite pentru viitor. Pentru unii totul pare prea extins, prea orizontal, însă doar astfel putem să fim foarte exacti în evaluarea situațiilor, cum ar fi blocajul geografic sau când sunt încălcate anumite reguli la licitațiile publice. Un asemenea instrument poate să furnizeze informații cu privire la mm, prețuri pe ținând cont de teritoriu, conținutul produselor pe teritoriu și putem să intervenim doar dacă avem și instrumentele care nevoie pentru a colecta informații. Smithul poate fi foarte util și în ceea ce privește industriile din copyright, cum ar fi cu drepturi de autor, cum ar fi film, muzică, cercetare și altele. Și de exemplu, s-ar putea să fie un instrument valoros și cu privire la stabilirea prețului biletelor de avion, care din nou sunt legate de teritoriu sau IP-ul de login. Din nou, cred că plus valoarea e că se creează beneficii pentru cetățeni și în beneficiul pieței unice care lucrează pentru ei, care să, trebuie să asigure consumatorii nu sunt discriminați în ceea ce privește prețul atunci când cumpără un bilet de avion, că nu plătesc prea mult pentru livrarea de pachete în uh, statele europene și nu plătesc prea mult pe infrastructură, de exemplu, pentru că procedurile de achiziții publice sunt incorrecte. Așa că eu aș sugera raportorilor din umbră și tuturor membrilor IMCO să încerce să dea dovadă de pragmatism pe acest dosar și să încerce, încerce să aibă o impunere, o o intervenție constructivă în îmbunătățirea propunerii comisiei, pentru că dacă nu s-ar putea să fie o risipă a resurselor, a resurselor și a timpului nostru, dacă vom avea un instrument care va fi atât de restricționat încât nu va putea fi utilizabil până la urmă. Și vreau să vă amintesc alte politici, cum ar fi competiția, antitrustul, acestea au creat o mare valoare și economii pentru consumatorii europeni și cetățeni și aceste politice au fost foarte criticate atunci când au fost prezentate, însă cu toate acestea, până la urmă, au fost lăudate în final și au venit cu plus valoare pentru proiectul european. Îmi cer scuze că a trebuit să mă grăbesc atât de tare, dar chiar trebuie să plec acum, așa că vă mulțumesc pentru uh, toate intervențiile. Mulțumesc! Păi, <clears throat> Muchísimas gracias. Si no hay más Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt și alte intervenții pe acest punct de pe ordinea de zi, vreau să vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor se încheie în 5 decembrie la ora 12 și vom analiza amendamentele în Comisia de Piață Internă pe 22-23 ianuarie 2018. Și vă propun acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de stabilirea unui program în portalului digital în ceea ce privește furnizarea de informații, proceduri și servicii de asistență și soluționarea problemelor și de modificare. Dau cuvântul doamnei raportor Marlen Miții. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, acest portal digital unic, inițiativa care a fost produsă de comisie, care ar trebui să răspundă nevoii crescute a Europei pentru o administrare publică deschisă, inclusiv orientată spre abordări e-government ambițioase. Ar trebui să existe uh, servicii publice digitale end-to-end -end, un, uh, și transfrontaliere, un fel de ghișeu unic. Acest portal digital unic ar permite și accesul la informații exacte și actualizate, acces la proceduri online și asistență online și servicii de rezolvare a problemelor la nivel național și european, ceea ce cu siguranță ar ajuta astfel încât consumatorii să fie mai conștienți de diferitele sisteme online existente și regulile. Și în același timp ar folosi și la faptul că ar uh, economisi bani și timp pentru consumatori atunci când ei trebuie să hotărească ce fel de servicii online sunt cele mai bune pentru ceea ce au ei de, re- de rezolvat. Ca raportor, eu sprijin obiectivele generale din propunerea Comisiei și ideea de a face astfel încât Uniunea Europeană și statele membre să meargă spre digitalizarea administrației. E un fapt pe care putem să-l admirăm. Cu toate acestea, am identificat o serie de elemente care mai trebuie discutate și clarificate. În primul rând, accesul la informații. Când vorbim de informații, avem nevoie de informații de mare calitate actualizate. Informațiile trebuie să fie grupate pe subiecte și să fie făcute legăturile cu diferitele servicii complementare, astfel încât utilizatorii să poată să fie ușor ghidați pe diferite diferitele servicii pe acest portal digital unic. Trebuie să evităm suprapunerile și utilizarea unor unei terminologii complexe sau utilizarea acronimelor. Trebuie să folosim termeni simplificați, ușor de înțeles, care, nu, care să nu solicite cunoștințe prealabile pe subiect sau cunoștințe juridice. 2. Accesul la procedurile online. Este important să facem diferența între diferitele proceduri din articolul 5 și articolul 11. Articolul 5 obligă statele membre să ofere o listă cu proceduri naționale, 13 proceduri naționale online. Unele state membre s-ar putea să aibă deja o parte din proceduri digitalizate, în timp ce celelalte ar trebui să înceapă să se organizeze în acest sens. Cât despre articolul 11, acesta este puțin diferit pentru că nu obligă statele membre să aibă vreo procedură online, însă articolul clarifică faptul că statele membre furnizează digital orice proceduri importante pentru piața internă, pentru na- cetățenilor naționali, trebuie să se asigure că există un acces nediscriminatoriu pentru utilizatorii transfrontalieri. E important să clarificăm faptul că acest regulament nu ar trebui să afecteze drepturile existente și obligațiile existente sub dreptul unde este acoperită această politică și statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să continue să-și organizeze sistemele naționale și procedurile astfel încât să răspundă la nevoile naționale atât timp cât o fac digital. Iar în ceea ce privește lista celor 13 proceduri, articolul 2 și anexa, bana schimbare pe care am introdus-o este că am șters anumite proceduri care duc la, care se referă la constituirea întreprinderilor. Motivul fiind că până la sfârșitul anului Comisia va veni cu reguli pentru soluții digitale într-o propunere separată. Așa că, pentru a evita fragmentarea, suprapunerea și confuzia, am uh, considerat că diferite propuneri care se ocupă de diferitele etape ale sistemului de înregistrare a unei companii ar trebui să fie ceva care trebuie să fie evitat. Mai mult decât atât, trebuie să venim și cu niște definiții pentru a ști exact ce înseamnă procedura online și în care cazuri aceasta este necesară pentru a avea o valoare sau prezență fizică. Situația în care statele membre primesc anumite scutiri pentru obligația de a avea toate etapele online trebuie să fie în mod foarte clar specificată. De asemenea, 3. Accesul la servicii de soluționare a problemelor. Eu nu am introdus modificări mari aici, doar cu am clarificat faptul că toate serviciile sau uh, platformele de soluționare care sunt deja stabilite, cum ar fi Centrele Europene pentru Apărarea Consumatorilor, uh, Solvit, Europe Advice, drepturile de proprietate internațională și birourile aferente, Enterprise Europe Network, dincolo de faptul că sunt voluntare sau nevoluntare, ar trebui să fie puse la dispoziția uh, portalului unic. Apoi, limbaj, lingvistic. Una din marele dificultăți cu care se confruntă întreprinderile când lucrează transfrontalier reprezintă bariera lingvistică. Se va cere statelor membre să vină cu informații în limba lor națională sau oficială, dar și într-o limbă străină. O limbă care este pe larg înțeleasă de numărul cel mai mare posibil de utilizatori transfrontalieri tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și întreprinderilor. Și am sugerat de asemenea ca grupul de coordonare format de coordonator național să vină cu o recomandare către statele membre în ceea ce privește acea limbă suplimentară sau acele limbi suplimentare înțelese sau înțelease de un număr mare de utilizatori transfrontalieri. Apoi, criteriile de calitate. Am venit cu câteva îmbunătățiri aici în ceea ce vrește cerințele de calitate pentru informația oferită online, proceduri online și pentru asistența și pentru serviciile de soluționare a problemelor. Pentru că dacă nu pot să garantez un anumit nivel de calitate, cu siguranță nu vom avea succes. Și Comisia și statele membre, prin grupul de coordonare pe care tocmai le-am menționat, ar trebui să monitorizeze îndeaproape felul în care se respectă criteriile de calitate și dacă există o deteriorare persistentă, să fie în măsură să, să deconecteze serviciile respective sau, în ultima instanță, să se gândească la un sistem de penalități uh, sau de solicitare a stat, către statele membre să repare uh, sau să ridice nivelul de calitate. Apoi, când e vorba de principiul once only, doar o singură dată, uh, M-am uitat la avizul uh, Biroului pentru Protecția Datelor E, există dreptul pentru viață privată de protecția uh, datelor personale în regulament și amendamentele pe care eu le-am propus pe acest principiu once only și în considerentele aferente se leagă mai ales de temeiul juridic utilizat pentru procesarea datelor, limitarea acestora și drepturile cetățenilor. Principiul once only trebuie să fie pus în aplicare, ținând seama de uh, uh legislația referitoare la protecția datelor. Deci trebuie să ne asigurăm că, de fapt, persoanele sunt cele care mențin controlul asupra propriilor date personale și e nevoie de un consimțământ clar din partea uh, proprietarului datelor înainte de orice decizie luată de autorități și utilizatorul trebuie să uh, poată fi în măsură să preîntâmpine schimbul de informații sau chiar să se opună utilizării procesării datelor personale. Și am clarificat faptul că nu există un temei juridic pentru a utiliza acest sistem pentru schimbul de informații în scopuri altele decât cele prevăzute în cele patru directive sau care sunt prevăzute în legea aplicabilă la nivel național. Apoi, pentru a, utiliza, pentru a facilita utilizarea acestui portal unic, acesta trebuie să fie vizibil uh, pe site-urile naționale în toată Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm că este disponibil în toate limbile oficiale. În ceea ce privește criteriile de accesibilitate și îngrijorările exprimate, am propus câteva amendamente pentru a mă asigura că atât paginile web naționale și europene sunt concepute în așa fel încât să fie accesibile și persoanelor cu dizabilități. Iată, mai mult sau mai puțin, elementele principale ale uh, proiectului meu de raport și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră și aștept contribuții din partea dumneavoastră pentru că sunt convinsă că la final e un exercițiu care va fi în beneficiu tuturor al cetățenilor, consumatorilor, al întreprinderilor și care au servicii transfrontaliere. Așa că termenul limită pentru Depunerea amendamentelor este 28 noiembrie la ora 12. Thank you. Muchas gracias. Mulțumim foarte mult, Marlen, pentru prezentarea acestui proiect de raport și din partea grupului PPE, domnul Caras nu este și în numele său ia cuvântul Natun. Da. Mulțumesc foarte mult! Otmar Cara să-și cere scuze pentru faptul că nu e în măsură să participe la această ședință, dar are o întâlnire foarte importantă la Viena și nu putea veni. Mi-a trimis mie un text care spune felul următor și vi-l citesc. Doamna Miții, aș dori să vă felicit pentru proiectul de aviz excelent. Ați acoperit multe elemente esențiale prin raportul dumneavoastră, uh, lucruri care necesită îmbunătățiri. Acum, câteva din punctele pe care aș dori să le subliniez sunt clarificările dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor și implementarea principiului once only. Trimiterea la sistemele de asistență deja existente, cum ar fi Solvit sau altele, sunt cuprinse de asemenea și la anexa 3, specificările lingvistice din amendamentul 24 și 120 Apoi, sistemul de întrebări frecvente uh, care se poată fi cuprins în pe acest portal, accesibilitatea, cerințele de accesibilitate, cerințe de calitate din amendamentul 102, Apoi, soluțiile pentru a ne asigura că dacă există segmente lipsă, acestea să fie reparate sau compensate. Amendamentul 104 diferite opțiuni de uh, text pentru feedback, amendamentul 111, precum și alte domenii de informare cuprinse în anexa 1 și procedurile în anexa 2. Acum, sunt câteva detalii care, evident, vor trebui să fie discutate la întâlnirile raportorilor din umbră și asta se va bizui și pe amendamentele pe care noi, ca și membri acestei comisii, le vom înainta. De asemenea, în ultimele săptămâni au fost uh, îngrijorări din partea administrațiilor publice uh, în ceea ce privește implementarea acestui regulament și organizarea sa în timp, calendarul. Eu sunt în continuare convins că discuțiile în trilog cu Consiliul vor fi un element esențial pentru a asigura vizibilitatea acestui regulament, mai ales față de cei care vor fi cei mai afectați de implementarea sa. Dar, cu toate acestea, sunt convins că mare parte din aceste aspecte trebuie să fie discutate la ședințele raportorilor din umbră pentru a avea o abordare realistă. Cu toate acestea, eu cred că nu pierdem din vedere faptul că e vorba de un proiect ambițios în interesul cetățenilor, în interesul întreprinderilor și aștept cu nerăbdare să conlucrăm pe această propunere împreună cu noastră, doamna Miții, și evident și împreună cu ceilalți raportori din umbră și colegii noștri. Um, so far the text from Mr. Iată, acesta era textul transmis de domnul Caras. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și din partea ECR are cuvântul doamna Moverc. Mulțumesc, domnule președinte. ECR salută textul doamnei raportor Miții, care reprezintă un punct de plecare solid, care ne va permite să înregistrăm progres. Mare parte din amendamente din proiectul de raport sunt încurajatoare și vreau să vă încurajez să le discutăm aici pe scurt. Mai întâi, ne, plac foarte, ne place foarte mult amendamentul 5, care duce la utilizarea cât mai redusă a acronimelor. Trebuie să fie clară uh, informația oferită și să nu fie nevoie de cunoștințe prealabile pentru a putea utiliza aceste servicii. E vorba de un portal unic, digital, care să fie într-adevăr în beneficiu întreprinderilor peste tot în Uniunea Europeană. E ceva care trebuie încurajat din tot sufletul dacă vrem într-adevăr să avem un beneficiu maxim al acestui portal. Amendamentul 15, de asemenea, este unul foarte bun. Dreptul de a sublinia felul în care se oferă accesul pentru întreprinderi și la serviciile de soluționare a problemelor. Acestea trebuie, aceste întreprinderi trebuie să poată fi măsură să beneficieze de aceste servicii și există și servicii asemănătoare oferite la nivel național, însă acestea nu trebuie să se suprapună. Apoi, motivele practice pentru a reduce costurile pentru întreprinderi, posibilitatea de a completa anumite proceduri într-o altă limbă decât cea oficială, ar fi o măsură practică și ECR-ul ar vrea să salute propunerea doamnei raportor în acest sens. De asemenea, amendamentul 104 este unul foarte bun. Este imperativ ca felul în care funcționează portalul să fie o funcționare optimă în momentul în care există segmente nefuncționale și de asemenea se trebuie ca utilizatorii să aibă încredere în sistem și având experiența personală în sectorul IT în Uniunea Europeană, e clar că trebuie mai întâi să câștigi încrederea utilizatorilor, să, precum că acest instrument le aduce ceva bun. Din păcate, există mai multe alte îngrijorări care în continuare nu s-au rezolvat. Amendamentul 74 în 128 nu văd rezultate tangibile pentru eliminarea anumitor etape de înregistrare a companiilor uh, pentru că legea, în principiu, este neschimbată. Și noi considerăm că evaluarea de impact prevede că simplificarea aceasta duce la obținerea 40% de beneficii pentru întreprinderi. Ca și rezultat, Asta ce va însemna? O pierdere s-ar putea să pierdem mare parte din impactul pe care un astfel de portal unic l-ar aduce cu sine. Apoi, în ceea ce privește schema lingvistică, aici avem un amendament care nu e foarte clar. Pentru noi, ECR, e problematic faptul că cerințele acestea lingvistice ar trebui să fie impuse statelor membre prin grupul de coordonare în timp ce alte amendamente ale doamnei raportor poate merg într-o direcție diferită. Pentru a-i cere utilizarea unei limbe, limbi naționale oficiale, mai mult decât una, n-ar fi o problemă, dar există totuși anumite decizii care trebuie să rămână la latitudinea statelor membre pentru a vedea dacă o limbă este corectă în funcție de numărul de solicitări din partea utilizatorilor. Și apoi amendamentele referitoare la protecția datelor. ECR susține principiul once only și susține implementarea uh, legislației pe protecția datelor. Cu toate acestea, amendamentele doamnei raportor s-ar putea să încurce un pic lucrurile în loc să le limpezească. Regulamentul spune deja că Datele sunt procesate în funcție de legislația de protecție a datelor aplicabilă. Dacă o rescriem și o repunem în fiecare articol, nu știu dacă nu cumva contravenim scopului nostru inițial de protecție a datelor. Noi credem că ar fi bine să nu avem aceste amendamente, cu atât mai mult cu cât cerințele de protecție a datelor sunt interpretate în lumina principiului once only. Mulțumim foarte mult, doamna Marca. Și acum din partea doamnei ALDE are cuvântul doamna Calas. And, uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și eu, uh, raportoare, pentru tot ce a făcut pentru acest raport. Mă bucur și eu de faptul că ați menținut uh, uh, abordarea ambițioasă a Comisiei. Sunt de acord cu dumneavoastră în mai multe uh, privințe, de exemplu faptul că acest portal digital unic trebuie să fie uh, uh, ușor de folosit, apoi acest principiu doar o singură dată, once only, și apoi și în legătură cu principiul nediscriminării între utilizatori. În ceea ce privește portalul digital unic în sine, eu cred însă că lipsește claritatea. Ar trebui să fie o autostradă cu două benzi Uh, ar trebui ca utilizatorii să aibă un link uh, de pe portalul național să meargă spre alte uh, țări și un utilizator care merge pe portalul european ar trebui să aibă elemente care să-l trimită și în portalurile naționale. Sigur că ar trebui să avem și acest ghișet unic, care e foarte important. Sigur că nu vrem să venim cu prea multe uh, Mm, dispoziții în legătură cu felul în care acest portar uh, ar trebui să arate, dar în orice caz uh, aș dori să vă spun că de obicei uh, cetățenii știu că ar fi bine să știe că ar fi un acces lesne la serviciile europene. Așa cum spuneam înainte, trebuie să domnească și încrederea între statele membre și de aceea calitatea schimbului de informații și utilizarea identificării în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor este foarte important pentru a ne asigura că utilizatorii cu adevărat sunt cine spun că sunt. Apoi, utilizatorii trebuie să poată controla felul în care sunt folosite datele lor personale. Sigur că uh, schimbul e foarte important, dar trebuie să ne asigurăm că pentru schimbul de mm, dovezi nu se complică prea uh, mult procesul. Uh, Schimbul trebuie să se bazeze pe consimțământ, utilizatorul trebuie să controleze cine are acces la date și să se respecte regulamentul general privind protecția datelor. Dar, în orice caz, procesul ar trebui să fie cât mai simplu cu putință. Apoi, de ce statele membre uh, cer încă prezența fizică? Mă bucur de faptul că raportarea a încercat uh, să clarifice rațiunile, dar cred că încă lipsește uh, preciziune. Uh, deci prezența fizică ar trebui să fie necesară doar atunci când uh, identitatea electronică nu poate să fie uh, dovedită, de exemplu în anexe s-ar putea să fie unul dintre aspectele uh, pentru, cu care nu suntem de acord cu raportoarea, deci eu nu sunt pentru eliminarea procedurii privind lansarea unei afaceri. Nu înțeleg de ce ar trebui să eliminăm această teză, pentru că Comisia uh, deja exclude din această uh, prevedere, deci înființarea unei firme. Uh, mulțumesc și în orice caz aștept cu nerăbdare cooperarea. Mulțumim și noi, doamnă Calas. În numele verzilor are cuvântul acum doamna Reda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportoarei pentru un proiect de raport excelent. E un bun punct de plecare pentru dezbaterile noastre. Ne bucurăm să constatăm că au fost adăugate și proceduri suplimentare la anexa 2. S-a vorbit despre posibila excludere a procedurii privind afacerile, dar există și proceduri suplimentare, de exemplu certificatul de cedere sau uh, scrierea la universitate. Salutăm toate aceste informații. Eh, ele sunt foarte importante, însă să nu uităm că scopul eh, procedurii vizează procedurile obligatorii online. Aici venim cu plus valoare pentru cetățeni, mai ales cetățenii care eh, folosesc această libertate de mișcare în Europeană. Și deci cred că ar trebui să fim cât mai ambițioși cu putință. Aș dori să salut această intenție de a ne asigura că nu există lacune pentru ca uh, procedurile uh, să nu fie total uh, electronice, așa cum spunea și Caia Calas înainte. Cred că proiectul de raport încă nu îndeplinește această, această cerință. Eu aș propune să ne uităm la punctele din anexă și să vedem dacă sunt motive întemeiate unde prezența fizică este necesară sau nu. Una dintre procedurile din anexă de acest tip o reprezintă, de exemplu, pașaportul. Deci, ce vă propun eu? Să nu încercăm să uh, reducem formularea și să o facem mai strictă, pentru că probabil că statele membre ar vrea să se renunțe la aceste, uh, la aceste cerințe, ar fi mai bine să limităm aceste excepții la procedura online specifică pentru pașaport și pentru cardul de identitate. identitate. Am înțeles că nu prea e agreată această procedură de către statele membre. Deci poate la negocieri poate am putea să uh, nu uh, avem nicio excepție în care să fie necesară prezența fizică. În ce privește chestiunile legate de protecția datelor, cred că autoritatea de protecția a datelor, într-adevăr, trebuie să fie un uh, punct de referință, să ne asigurăm că se, princi- se aplică principiul doar o singură dată, că se respectă regulamentul general privind protecția datelor și drepturile fundamentale. Ne dorim ca acest principiu doar o singură dată să se bazeze pe o cerință explicită și apoi și de uh, posibilitatea de a revizui datele. Ne bucurăm de faptul că raportoarea spune că nu trebuie să venim cu derogări de la uh, Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Foarte important pentru noi acest aspect. În fine, în ceea ce privește uh, prevederii de informare, există foarte multe informații pe care statele membre ar trebui să le pună la dispoziție prin uh, portalurile deja existente, prin mecanismele existente, deci poate că perioada de punere în aplicare ar putea să fie scurtată. În prezent este de 2 ani. E vorba de articolele cele mai importante, însă poate s-ar putea să propunem o uh, scurtare. Deci pentru procedurile online nu avem nevoie de 2 ani uh, în domeniile în care aceste informații deja uh, există la statele membre. Deci poate că vom depune amendamente dar pe ansamblu noi considerăm că e o propunere bună și că proiectul de raport uh, vine cu o contribuție substanțială și vom coopera pe marginea amendamentelor de compromis. Mulțumim foarte mult și din partea grupului ENF are cuvântul domnul Marcus Prețel. Nu este prezent. Pare că nu e prezent. Atunci, dacă nu e nimeni care să vorbească în numele raportorului în urmă, doamna Grapinatul. Uh, o să fiu foarte scurtă, mulțumesc mult, o felicit pe Marlen pentru raport. Eu vreau doar să informez că mâine, la ora 8, uh, facem intergrupul pentru IMM-uri. Uh, în calitatea mea de copreședinte moderez acest lucru și vreau să specific pentru toți membrii Comisiei că atunci când este un raport care aduce un impact asupra pieței interne, noi am decis ca și conducerea intergrupului să facem această dezbatere cu toate părțile interesate eu îi mulțumesc raportoarei pentru că a confirmat prezența îl rog și ceilalți raportori dacă pot să vină să fie prezenți pentru că vom avea și reprezentanții comisiei și reprezentanții mediului de afaceri și raportorii. important este să găsim așa cum au spus și ceilalți raportori și raportoarea uh, varianta optimă pentru că da și eu sprijin portalul digital unic trebuie să vedem cum găsim soluții încât pe de o parte așa cum spun de fiecare dată să nu aducem uh, lucruri complicate pentru că că avem o problemă cu digitalizarea în unele state membre în zonele mai îndepărtate noi avem uh, întreprinzători și în zonele rurale unde sunt mai puțin uh, acomodați cu acest lucru și trebuie să fie foarte foarte ușoară descifrarea în, uh, în comunicarea aceasta pe portal digital uh, și uh, sigur uh, voi veni și eu avem termenul până în douăzeci și opt unsprezece important este că mâine vom avea o dezbatere și conform procedurii rezultatul dezbaterii eu, eu îl trimit la secretariat și la toate grupurile politice pentru că este important dacă nu puteți fi prezenți să știți care sunt punctele de vedere ale celor care au participat la dezbatere. vă mulțumesc. Gracias, señora Grapini. Tiene... Mulțumim, doamna Grapini. Și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul doamna Marian Gurben. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei doamne Miții din partea Comisiei pentru această, acest raport foarte util și foarte constructiv. Majoritatea amendamentelor propuse vor fi o bază bună pentru îmbunătățirea textului în negocierile cu colegiuitorii. Probabil că vom avea reformulări pe aici și pe acolo. Aș dori să mă refer doar la două preocupări uh, legate de amendamentele propuse. În primul rând, eliminarea procedurii pentru înregistrarea generală a activității economice. Aici considerăm că ne-am privat de un uh, element foarte important pentru mediul de afaceri, pe care ni l-au cerut uh, foarte mult pentru acest uh, portal digital unic. În redactarea acestei proceduri de la anexa 2, înființarea unei companii ca entitate juridică deja a fost exclusă pentru că intenționam să avem un pachet de propuneri mai târziu în acest an sau poate chiar la începutul anului viitor. Uh, tocmai în acest domeniu al digitalizării uh, procedurilor din acest domeniu. Dar acest pachet Uh, nu va uh, include și uh, persoanele fizice autorizate și alte astfel de entități. E foarte important ca și ei să fie acoperiți pentru că am încercat să digitalizăm aceste proceduri prin directiva privind serviciile, dar interpretarea pe care unele state membre au dat-o anumitor prevederi din directiva privind serviciile e că vizează doar înregistrarea unui tip de activitate, dar nu al activității general economice. Uh, pe ansamblu. Deci trebuie să acoperim această lacună juridică și deci prin eliminarea acestei proceduri în anexă ne-am afla într-o situație în care pe de o parte directiva privind serviciile nu ar acoperi înregistrarea oricărei activități uh, generale, economice și pe de altă parte pachetul care urmează fi adoptat în ce privește uh, dreptul companiilor uh, va viza doar înregistrarea uh, companiilor ca actori economici. Deci, uh, um, exemplele pe care le-am dat, uh, le dat înainte nu ar intra în sfera de aplicare a acestei directive și ar fi păcat. În al doilea rând, împărtășim uh, preocupările dumneavoastră în ce privește protecția datelor și principiul One Soli doar o singură dată. Bineînțeles că am citit recomandările autorității europene privind protecția datelor și ne bucurăm de faptul că ea aprobă principiul doar o singură dată. Pe de altă parte, însă, trebuie să ui- nu uităm că Once Only nu va viza doar schimbul de date personale, ci va acoperi și schimbul de date nepersonale, care este foarte important pentru companii. Deci, trebuie să ținem cont de preocupările legate de protecția de date, ă, datelor, însă nu ar trebui să ne limităm doar de protecția datelor personale. Ar trebui să avem un uh, sistem diferit pentru a putea folosi soluția tehnică doar o singură dată pentru date care nu sunt deloc personale și pentru care se aplică uh, prevederi juridice diferite în uh, statele membre. Mai există și alte chestiuni legate de uh, complicațiile tehnice și chestiunile de procedură, dar ele sunt minore și cred că vor, fi, vor putea fi rezolvate. Aș dori să mă mai refer doar la un aspect în ce privește chestiunea limbilor. Motivul pentru care am cerut statelor membre să vină cu informații într-o limbă uh, suplimentară, tocmai pentru a ne asigura că utilizatorii transfrontalieri au acces la acest portal și doream să mai spun că există finanțare europeană prevăzută pentru a ajuta statele membre să asigure traducerile într-o limbă uh, vorbită de utilizatorii transfrontalieri. Deci astfel statele membre vor fi ajutate în acest proces de traducere. Și în fine, Comisia bineînțeles că așteaptă, sigur că își dorește ca ambițiile, ambiția să fie suficient de mare, inclusiv în ce privește uh, termenele de punere în aplicare pentru statele membre. Deci noi ne-am dorit să avem un calendar uh, realist, dar ambițios. Mulțumesc. Mă gracias. Si quiere Marlene Michi, quiere Mulțumesc foarte mult și dacă eventual doamna raportor Marlean Miții dorește să intervină din nou în final ca și raportor. Yes, um, Chair, thank you very much. Obviously a lot. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Bineînțeles, s-au atins foarte multe puncte importante punctele comune sunt legate de ceea, în ceea ce privește stabilirea companiilor. Ideea acolo era să nu existe niciun fel de dublare cu ceea ce va face până la urmă Comisia. Comisia ne-a dat acum niște clarificări pe acest punct. Problema lingvistică a fost și ea semnalizată de o parte dintre vorbitori. Apoi, prezența fizică și aceasta e o chestiune care a fost adresată și există doar pentru circunstanțe excepționale. Trebuie să găsim o cale, să separăm bine lucrurile, să nu punem totul în același coș și să nu poată să eludeze acest principiu statele membre. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că vor exista anumite momente în care va fi nevoie de prezența fizică. În principiu, foarte multe puncte importante au fost menționate și acestea vor fi discutate, dezbătute în reuniunea raportelor din umbră și aștept cu nerăbdare să includ multe dintre sugestiile dumneavoastră, cât de multe e posibil, pentru că până la urmă toată lumea își dorește ca acest raport să fie unul valoros, să fie în beneficiul cetățenilor, pentru că dacă nu ar fi doar o pierdere de timp. Foarte multe programe au fost prezentate, însă acestea nu sunt ușor de utilizat pentru consumatori, se opresc în, la mijlocul perioadei pentru că sunt probleme, nu sunt soluții, nu asta ne dorim să se întâmple și aici. Așa că voi ține cont de sugestiile făcute, niște sugestii foarte valabile și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportori din umbră. Mulțumesc! Eh, Marlen. Mulțumim foarte mult, Marlen, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Vreau să amintesc că pe 28 noiembrie, marțea viitoare, la ora 12, este termenul limită pentru a prezenta amendamente. Și apoi vom analiza aceste amendamente în comisia noastră pe 22-23 ianuarie 2018. Deci, vom aștepta amendamentele pe care le vor propune membrii comisiei noastre și astfel încheiem ordinea de zi. Următoarea ședință va avea loc luni 4 decembrie de la ora 3 după amiază. Mulțumesc și o după amiază plăcută tuturor!